Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o prezentare succintă a două rapoarte. În primul rând, raportul doamnei Cuneva, lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE. Am să dau cuvântul autorului doamna Cuneva. Agapitesc, agapitiți în Adelfi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, Vorbim despre lucrători la domiciliu și îngrijitori la domiciliu, cărora le încredităm casele noastre, copiii noștri, rudele noastre și bolnavii noștri. Ele ne permit să avem o carieră, să ne bucurăm de viața socială, dar sunt invizibile, sunt nedeclarate, neasigurate și excluse din punct de vedere social. Și sunt în majoritate femei. Există 2,5 uh, milioane de astfel de lucrătoare la domiciliu în Europa și 88% de fapt sunt femei. Au un timp de lucru prelungit, uh, fără asigurare medicală, fără uh, asigurare de pensie. Sunt condiții care nu pot fi controlate pentru că nu ai cum să inspectezi situația lor, n-ai cum să le găsești și să le protejezi. Populația care îmbătrânește și faptul că femeile participă mai activ pe piața muncii duc la o mai mare nevoie de lucrători la domiciliu. Statele membre însă permit ca aceste nevoi să fie acoperite de către economia subterană. Profitând acum și de valurile de migranți ca o formă de muncă ieftină. Ceea ce trebuie să facem este să documentăm situația din statele membre și asta imediat. Avem nevoie de legislație care să prevadă condiții de muncă decente pentru acești oameni. Trebuie să ratificăm Convenția 189 a Organizației Internaționale a Muncii cu privire la lucrătorii um, în familie și drepturile lor. De asemenea, trebuie să Uh, facem progrese în ceea ce privește profesionalizarea și certificarea acestor meserii și să adoptăm uh, cele mai bune practici, precum în Franța sau în Belgia. Trebuie de asemenea să uh, informăm acești oameni ca să știe cui să se adreseze atunci când este vorba de drepturile lor. Și de asemenea și angajatorii trebuie să-și cunoască obligațiile. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc doamnei Tania Gonzales pentru cooperare, pentru că a semnat uh, avizul Comisiei pentru Ocupare. La fel cum aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această tematică. Și sper că vom avea o susținere largă la votul de mâine, pentru că conservatorii din Parlament au solicitat uh, voturi pe părți în, uh, la multe amendamente în dorința de a dilua caracterul <clears throat> formulării. Dacă nu vom recunoaște aceste profesii, nu vom putea adopta măsuri legislative. Și dacă nu vrem ca aceste femei să aibă dreptul la asigurări sociale, asigurări de pensie, dacă nu vrem să ratificăm Convenția Organizației Internaționale a Muncii, atunci trebuie să admitem că acești lucrători nu beneficiază de niciun fel de drepturi și ar trebui să spunem acest lucru sau să spună cei care doresc acest lucru în mod clar și răspicat că își doresc cetățeni de mâna întâia și de mâna a doua și că nu îi deranjează deloc exploatarea migranților. Europa socială se năruie și se îndrepărtează de cetățenii săi, iar Parlamentul European are de asemenea o răspundere în această privință. Chestiunea despre care vorbim se referă în primul rând la respectul față de demnitatea umană. Anton Cehov, în într-o scrisoare adresată fratelui său, spunea că după părerea mea, oamenii civilizați îndeplinesc următoarele criterii. Respectă oamenii ca persoane individuale. De aceea cred că fiecare dintre noi are posibilitatea să demonstreze că suntem oameni civilizați și că respectăm uh, alte ființe umane. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la Catch the Eye, doamna Tom. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportorul, doamna Cuneva. Datele statistice ne oferă o imagine foarte negativă, în special pentru femeile care lucrează la gospodăriile oamenilor. Nu i vorba să neapărat de femei migrante, femei care au un loc de muncă și care au rămas acasă pentru a avea grijă de familie, de părinții bătrâni, de copiii lor, pentru că pur și simplu nu au altă alternativă, pentru că creșele sunt prea costisitoare, pentru că uh, casele pentru bătrâni, de asemenea, sunt foarte scumpe. Însă aceste femei nu sunt plătite pentru munca lor și nici nu au o asigurare socială. Este un lucru de neacceptat unele state membre au luat anumite măsuri, chiar și în țara mea, în Slovenia, avem reglementare în acest domeniu, însă avem nevoie de soluții cu adevărat sistemice. Cred că putem face foarte mult în acest caz cu astfel de soluții sistemice, pentru că putem reduce economia subterană și asta nu doar în beneficiul femeilor și a bărbaților, ci și al societății în general. Mulțumesc, doamna Vol. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportorului pentru acest raport și celorlalți colegi care au uh, avut o abordare foarte plină de empatie. Este foarte important să spunem în această dezbatere că situația lucrătoarelor și îngrijitoarelor la domiciliu este, de fapt, înrăutățită de situația de austeritate, de reducerile de salarii în Europa și de uh, guvernul conservator în Marea Britanie. Când femeile sunt forțate să, să accepte munci casnice, deși au experiență, ele uh, nu fac decât să mai uh, facă și mai mare prăpastia inegalităților de gen. E clar că există foarte multe probleme cu care se confruntă aceste femei și sănătatea lor mentală este una dintre ele, care nu este, după părerea mea, abordată destul în raport. Trebuie ca statele membre și Comisia să se gândească să poată să facă un schimb de informații în ceea ce privește um, sănătatea acestor lucrătoare și îngrijitoare care sunt în sărăcie și n-au prea mult ajutor. Trebuie să dăm organizațiilor din societății civile mai multă putere pentru ca să acționeze și să facă toate măsurile, să ia toate măsurile necesare pentru a le ajuta pe aceste persoane vulnerabile. Mulțumesc, domnule Maria, să aveți cuvântul acum. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Κούνεβα, για την έκθεσή της, θα ήθελα να επισημάνω. Mulțumesc, doamnei Cuneva, pentru raport. Aș dori să atrag atenția că, în general, femeile care lucrează ca îngrijitoare sau lucrătoare la domiciliu se confruntă cu condiții de muncă foarte dificile pentru că munca lor este nedeclarată și nu uh, sunt acoperite de legislația muncii. Deseori nu există protecție socială, ceea ce înseamnă că salariul lor este scăzut și nu pot beneficia de condiții de muncă decente, în special în țări precum Grecia ținând cont de drepturile femeilor lucrătoare care sunt uh, afectate de faptul că nu există legislație în anumite sectoare, Uniunea Europeană ar trebui să recunoască drepturile femeilor care activează în aceste sectoare și ar trebui să prevadă acest lucru în legislația lor națională. În același timp, ar trebui să <clears throat> Uh, nu mai uh, sărăcească femeile care lucrează în sudul Europei. Doamna Harkin, mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului, doamna Cuneva, pentru acest raport. Eu am prezentat 17 amendamente pentru avizul la Comisia de Ocupare și am constatat uh, cu plăcere că practic toate ideile mele au fost incluse în raportul final în special apelul către statele membre de a ratifica Convenția 189 Organizației Internaționale a Muncii. În acest context pot să spun cu bucurie că propria mea țară, Irlanda, a ratificat această convenție, dar există 22 de state membre care nu au făcut-o încă și trebuie să o facă cât mai urgent. Constat de asemenea cu bucurie că ideea mea de profesionalizare a acestui sector pentru a ajunge la condiții decente de muncă, la joburi de calitate, a fost și ea preluată. Și apelul meu de a avea o directivă este inclus de asemenea în raportul final. Susțin și campania Să le facem vizibile, care cere condiții decente pentru munca casnică și pentru îngrijitorii din UE. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pimenta Lopes. Obrigado, senhor presidente. O trabalho doméstico caracteriza-se pela... Mulțumesc, domnule președinte. Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu sunt uh, de multe ori femei sau persoane care lucrează fără un contract legal. Lipsul uh, pentru persoană lipsește respectarea drepturilor și de multe ori sunt plătite foarte prost și, uh, bineînțeles, că lipsește și protecția socială. De fapt, e vorba de o precarizare a muncii, trebuie să o numim pe numele ei. Este și un atac uh, asupra societății în uh, general și aceste angajate, aceste lucrătoare trăiesc foarte des în sărăcie există foarte multe mm, inegalități care apar și Uniunea Europeană trebuie să găsească un răspuns la problema aceasta Um, a încercat să reacționeze la criza economică. Există câteva structuri, câteva um, autorități, dar, din păcate, persoanele care au nevoie de îngrijire sunt îngrijite de astfel de persoane care nu au uh, niciun ajutor și Uniunea Europeană trebuie să intervină. Mulțumesc, doamna González Peñas. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, doamnei Cuneva pentru munca excelentă pe care a făcut-o la acest raport și pentru cooperarea strânsă pe care am avut-o și pe care a avut-o cu Comisia de Ocupare pentru care am făcut avizul. Lucrătoarele uh, și îngrijitoarele la domiciliu reprezintă o categorie foarte defavorizată încă din anul 2011, Organizația Internațională a Muncii a încercat să impună un cadru internațional prin această Convenție 189 pentru a garanta condiții decente de muncă pentru lucrătoarele și lucrătorii casnici fără prea mare reușită la nivelul UE, pentru că doar șase state membre, șase state membre au ratificat această convenție. E vorba de persoane care sunt uh, complet lipsite de protecție socială, care lucrează multe ore pe zi cu salarii reduse, fără niciun fel de garanție și siguranță la locul de muncă. Avem nevoie de un cadru care să garanteze profesionalizarea acestor îngrijiri, un cadru legislativ care să garanteze și mai mult avem nevoie de investiții publice pentru politici active de informare și de profesionalizare. După cum știm, este vorba de o muncă care în proporție de 88% este realizată de femei, ceea ce ne face să ne gândim că nu a existat un prea mare interes pentru a reglementa această situație. Profesionalizarea ar însemna un nou impuls pentru egalitatea de gen și pentru a oferi condiții decente pentru îngrijire. Mulțumesc! Are cuvântul doamna comisar Jourova. Stimați uh, eurodeputați, aș dori să mulțumesc doamnei Cuneva pentru raport, care aruncă lumină într-un sector în care sunt angajați circa 53 de milioane de oameni în uh, lume, în Uniunea Europeană fiind vorba de 4,5 milioane în conformitate cu statisticile OIM. Precum subliniați în sectorul dumneavoastră, este un sector în care Lucrează preponderent uh, femei, 83%. Am citit cu grijă raportul dumneavoastră și împărtășesc uh, o serie întreagă dintre preocupările dumneavoastră. De pildă, nevoia de a recunoaște profesia lucrătorilor și îngrijitorilor la domiciliu, reducerea muncii nedeclarate în acest sector, promovarea integrării pe piața muncii și conștientizarea și schimbul de bune practici în rândul populației și schimbul de bune practici între statele membre. Dat fiind îmbătrânirea populației, probabil că cererea de personal de îngrijire va crește în toate statele membre. Salut abordarea dumneavoastră uh, de a oferi un nou start pentru părinții care lucrează și uh, pentru îngrijitorii la domiciliu, pentru că noi trebuie să îi protejăm și pe cei care se ocupă de copiii noștri, de rudele noastre, de cei bătrâni și să facem uh, de asemenea să utilizăm mai echitabil și concediul parental între părinți. Studii arată importanța profesionalizării muncii la domiciliu și îngrijiri la domiciliu. În acest context, Comisia a finalizat trei proiecte pentru a explora eficiența cost-beneficiu pentru sectorul public și calitatea serviciilor și creșterea productivității. Cadrul european uh, pentru uh, servicii de îngrijire de calitate își propune să îmbunătățească calitatea vieții pentru vârstnici care au nevoie de asistență. Am notat și solicitarea dumneavoastră uh, de a analiza în continuare nevoia profesionalizării în domeniul muncii la domiciliu. Sunt de acord că o profesionalizare a um, acestor activități va spori atractivitatea acestui sector și calitatea serviciilor oferite pentru că poate crea locuri de muncă. Documentul de lucru al Comisiei cu privire la exploatarea uh, personalului care lucrează la domiciliu, publicat în 2012, recunoaște potențialul de locuri de muncă pentru cei cu competențe scăzute, în special în ceea ce privește serviciile la domiciliu, cu costuri reduse pentru finanțele publice. În acest sens, furnizarea de servicii la domiciliu în cadrul economiei formale și nu în cadrul celei subterane trebuie încurajată. Unele state membre au adoptat deja politici în ceea ce privește serviciile um, de îngrijire la domiciliu. Franța, Belgia, Finlanda cu credite fiscale sau Suedia care oferă reduceri fiscale atunci când se apelează la astfel de servicii. Promovarea uh, recunoașterii prof profesionale reprezintă o prioritate și pentru acești lucrători la domiciliu. Toți oamenii trebuie să aibă competențele necesare pentru desfășurarea unei activități. Acest lucru le poate îmbunătăți viața, de aceea agenda viitoare care vizează competențele se va concentra asupra îmbunătățirii calificărilor care ar putea fi în special relevantă pentru oamenii uh, care vin din alte țări, iar în ceea ce privește con Convenția 189 a Organizației Internaționale a Muncii, Comisia a promovat ratificarea acesteia în decembrie 2015 împreună cu președinția luxemburgheză a Consiliului. Am invitat statele membre la o întâlnire la nivel de experți pe această temă ratificării. Recunoaștem uh, cererea dumneavoastră pentru un nivel de protecție corespunzător pentru oamenii care lucrează în acest uh, sector excluderea a, acestor lucrători din Directiva 89 CEE va fi examinată în cadrul evaluării viitoare a acquis comunitar în domeniul uh, siguranței la locul de muncă. Așa cum menționați în raportul dumneavoastră, în ultimii ani am asistat la o creștere a numărului de lucrători la domiciliu care sunt migranți. Am luat notă de recomandarea dumneavoastră adresată Comisiei și statelor membre pentru a asigura căi legale de migrație către Uniunea Europeană și de a introduce programe țintite pentru migrație. Comisia a lansat un program global de acțiune în ceea ce privește migranții care activează ca lucrători la domiciliu și familiile lor prin programe pilot care susțin um, pe cei care desfășoară aceste activități în Europa. Împărtășesc de asemenea și preocupările dumneavoastră în ceea ce privește munca nedeclarată. Are un procent ridicat în acest sector și are un impact negativ asupra condițiilor de lucru a acestor persoane, a calității serviciilor și în ansamblu asupra întregii economii. Formalizarea acestor activități le-ar oferi o protecție socială cuvenită și ar crea de asemenea și venituri la buget. Ar uh, spori și calitatea serviciilor uh, care se leagă strâns de condițiile de lucru și recunoașterea calificărilor. Sunt încrezătoare că noua nou creată platformă pentru sporirea cooperării în prevenirea și muncii nedeclarate va contribui la o mai bună conștientizare, la schimbul de bune practici, analize și experiențe pentru a găsi soluții la provocările cu care se confruntă acest sector. Mă bucur că ați subliniat rolul important pe care îl pot avea partenerii sociali în abordarea provocărilor specifice acestui sector a lucrătorilor la domiciliu. Vom urmări activitatea acestora respectând, desigur, autonomia lor. În concluzie, aș dori să reamintesc că intenția Comisiei este fermă de a crea mai multă echitate socială în Uniunea Europeană. Nimeni nu trebuie să rămână deoparte și acest lucru include și pe lucrătorii la domiciliu. Raportul dumneavoastră vine la momentul oportun pentru a contribui la uh, elaborarea unor politici în uh, domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Iurova. Se încheie dezbaterea și votul va avea loc mâine.